Nu? Atunci nominalizarea este aprobată. Modificări ale ordinii de zi. Doamnelor și domnilor, proiectul definitiv de ordine de zi a fost adoptat de conferința președinților pe 9 decembrie, conform regulii 137 și proiectul definitiv de ordine de zi a fost transmis membrilor. Nu există modificări pentru ziua de luni și de marți. Pentru miercuri, grupul Partidului Popular European Creștin Democrat a solicitat ca raportul domnului Sayer cu privire la controlarea de către statele membre a puterilor de punere, a prerogativelor de punere în aplicare ale Comisiei să fie pus pe ordinea de zi. Are cuvântul domnul Saier pentru a face această propunere. Yes, uh, President, as you rightly said, our group... Da, domnule președinte, așa cum ați spus, grupul nostru a solicitat să se treacă pe ordinea de zi acest raport. Uh, este puțin ciudat pentru că nu este o solicitare numai din partea grupului nostru, ci și din partea altor grupuri parlamentare care sprijină această idee și uh, ne referim aici la o înțelegere comună și uh, în acest sens am avut un vot unanim. Vreau să le reamintesc colegilor că la un an după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, această implementare, acest regulament privind actul de implementare uh, Uh, este încă problematic. Ne aflăm într-o zonă în care actele implementate sunt niște aspecte foarte importante pentru acest Parlament. Deci, după un an, cred că putem să ne exercităm acest drept, de aceea ar fi bine să discutăm uh, despre acest lucru și să adoptăm noul regulament. De asemenea, aș dori să împărtășesc împreună cu dumneavoastră, așa cum bine știu și colegii noștri, că a fost o situație dificilă la Consiliu. Au existat două minorități care blocau negocierile, de aceea este vorba despre un uh, subiect foarte delicat. Cred că este calea cea mai potrivită de a trece acest regulament, de a-l adopta, pentru că toate părțile sunt interesate, de aceea aș dori să solicit sprijinul tuturor celorlalte grupuri parlamentare. Mulțumesc, domnule raportor. Uh, domnul Hannes Svoboda. Domnule președinte, noi nu avem niciun fel de obiecție pentru preluarea acestui punct pe ordinea de zi, însă doresc să atrag atenția asupra unui lucru și anume că din partea anumitor comisii, nu numai din partea grupului nostru parlamentar există anumite rezerve în ceea ce privește reglementările concrete. În primul rând, avem nevoie de un termen limită pentru înaintarea amendamentelor, astfel încât eh, joi să putem vota cel târziu. Deci, vreau doar să subliniez că mai există niște discuții și că nu pot să anticipez cum va arăta părerea noastră, dacă vom fi în favoare sau în defavoarea acestui raport. Dar nu avem nimic împotrivă ca acesta să ajungă pe ordinea de zi. Deci, totul este pregătit, întreabă domnul președinte. Din Sigur, dacă va fi un vot pozitiv, să vedem cum stau lucrurile. Este cineva împotriva acestei propuneri? Dorește cineva să spună câteva cuvinte împotriva acestei propuneri? Nimeni, în regulă. Cine este în favoarea acestei propuneri? Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Bun. Foarte succint. Miercuri vom avea o discuție, iar ședința noastră de miercuri, sesiunea plenară, va dura până la ora 9 seara. Amendamentele pentru miercuri, 15 decembrie, deci. La ora 10, 10 dimineața. Acesta este termenul limită de depunere a amendamentelor, miercuri 10 dimineața. Votul va avea loc joi. Vă mulțumesc! Apoi, a doua propunere vine din partea ALDE. Aceștia doresc uh, să introducă o întrebare orală către Consiliul și Comisie în ceea ce privește guvernanța economică și articolul 9 al Tratatului de la Lisabona acesta să, și doresc ca acest punct, această întrebare orală, să fie adăugată pe ordinea de zi. Doamna Trautmann va formula această solicitare din partea SND. Președintele grupului dorește ca cele două întrebări orale referitoare la raportul grupului de lucru Van Rompuy și cele șase pachete legislative ale Comisiei privind guvernanța economică să fie reintroduse. În primul rând, dintr-un motiv instituțional. Articolul 9 din tratat ne conferă anumite competențe, o anumită autoritate pentru a aplica clauza socială orizontală și în special studiul de impact social pentru principalele directive sau hotărâri care au legătură cu uh, cetățenii noștri, care au impact asupra lor. Președintele Confederației Europene a Sindicatelor uh, și-a manifestat preocuparea cu privire la aceste planuri de reduceri care au impact asupra salariilor și pensiilor lucrătorilor. În numele grupului, domnule președinte, fac o astfel de cerere pentru a arăta că în momentul în care se vorbește despre reglementarea piețelor, nu ne pronunțăm doar cu privire la piețe, ci legiferăm și în favoarea cetățenilor europeni. Și aș dori ca adunarea noastră să să poată susține reînscrierea acestei întrebări orale pe ordinea de zi. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc și acum aș dori să uh, invit pe cineva să ia cuvântul pentru această solicitare. Cine dorește să intervină în favoarea acestei solicitări? Mulțumesc, domnule președinte. Există rapoarte care trebuie să funcționeze între cele trei instituții și de aceea consider că este util să sprijinim propunerea colegei noastre. Mulțumim! Și acum aș vrea să știu dacă este cineva care vrea să se pronunțe împotriva propunerii. Se pare că nimeni. Nu există obiecții. Prin urmare, supun la vot cine este pentru, pentru, pentru moțiune, împotrivă, abțineri. Moțiunea se adoptă, doamnelor și domnilor. Deci cele două întrebări orale vor fi adăugate la ordinea de zi de miercuri după masă și Ședința va continua până în jurul orei 21. Nu există modificări în ceea ce privește ordinea de zi a zilei de joi, prin urmare se consideră adoptată proiectul de ordine de zi și trecem direct la primul punct de pe ordinea de zi a zilei de astăzi, și anume intervențiile de un minut articolul 150. Dragi colegi, dacă doriți să rămâneți